Mes chers collègues, bonjour. Allez. Dragi colegi, haideți să ne grăbim puțin, vă rog. Și să începem cu votul. Întâi de toate, haideți să vedem dacă se întrunește quorumul. Să vedem dacă suntem suficient de numeroși pentru a vota. Aveți cartela de vot? Faceți prea mult zgomot. Aveți fiecare cartela de vot? Dacă da, atunci facem o probă de vot, întâi de toate pentru a vedea dacă se întrunește quorumul. Am deschis votul, vot electronic. Monsieur Lundgren! Domnul Lundgren, mm, se pare că nu-mi funcționează cartela. A, nu vă funcționează cartela atunci veți uh, vota prin ridicarea mâinii. Dacă nu, puteți să vă mutați la altă consolă. Really? Are you kidding me? Allez! I need to get the new one. Oh. Le groupe des Verts, on est euh, combien à voter 5 1, 2, 3, 4, 5. Les, les cinq sont Vote les verts Parce que moi je dois voter, je crois. Un, deux, trois, quatre. Oui, je vote. Oui. Allez, je ferme le vote. Tout le monde est là, on a le bon vote. Alors... Bon. toată lumea e prezentă, putem vota. Mare grijă, începem cu bugetul general al Uniunii Europene pentru 2020. Deci facem cu amendamente, dar dau doar ultimele două cifre. Nu spun 5559, o să spun doar 59. Ați înțeles, da? Bun. 59, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar. Bun, vot electronic la 59 așadar. Vot electronic. A votat toată lumea? Vot închis. plus 30. Uh, trebuie să ridicați mâna. 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Pentru. Pardon, e caduc. Trecem la 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 08. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două amendamente identice, 05 și 20, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 identice, 06 și 19, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 04 și 18, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 09, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci 36 caduc, două amendamente identice acum, nu, tot caduce și ele. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem direct la amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două amendamente identice sunt caduce. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Caduc următorul 34 pentru împotrivă abțineri mm, e neclar 34 vot electronic pentru că n-a ridicat toată lumea mâna am deschis votul, vot electronic Vot închis. Se adoptă cu mare majoritate. Continuăm 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 54 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Avem acum mai multe amendamente identice care devin caduce și trecem direct la 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 07. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4 identice, 0, 1, 13, 47 și 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 amendamente identice, 0, 2, 12, 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 03 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și cu asta am terminat votul. Nu, nu avem uh, vot general. Nu votăm decât pe amendamente. Erați bine lansat, domnule Ertug. Nu e rău deloc. Dar continuăm cu lucrările noastre. Mulțumesc, Dominic. Dacă sunteți de acord, ridicăm ședința timp de 4 minute pentru a-l putea primi în rândul nostru pe domnul Patrick Key, directorul executiv EASA, Agenția Europeană pentru Securitatea Aeriană, un subiect foarte important în această dimineață. Deci 4 minute pauză.

vous plaît, mes chers collègues, nous allons reprendre nos... Dragi colegi, vă rog să faceți în așa fel încât să putem reîncepe lucrurile noastre. Domnule Ertuc, domnule Bodas Dias. Allez, nous commençons. S'il vous plaît, messieurs, on y va. Vă rog, vă rog, domnule Ramon Bosadiaz, vă rog foarte mult și domnule Ertuc, vă rog și pe dumneavoastră. Notre prochain point à l'ordre Următorul punct de pe ordinea de zi, am marea plăcere și marea onoare de a-i ura bun venit domnului uh, Patrick Chi, director EASA, Agenția Europeană pentru Securitatea Aeriană. E, dumnealui este un mare specialist. Dau cuvântul altui ma- Eh, domnule Marinescu, eh, avem un alt mare specialist în rândul nostru, domnul Marinescu, până la două dimineața am stat atunci să discutăm pe acest raport. Am hotărât să invităm încă de la începutul legislaturii noastre pe cei trei mari directori ai marilor noastre argenții. Eh, domnul Chi este cel care începe această serie de întrevederi Domnul Chi ne-a mai vizitat de mai multe ori. În martie anul acesta ne-a vizitat ultima oară, ba nu, în aprilie, ocazie cu care ați venit să ne vorbiți despre perspectiva EASA în privința accidentelor uh, cu Boeing 737. Astăzi uh, ne veți putea spune mai multe în privința părerii experților în această privință. Fără a mai amâna, voi da cuvântul domnului Chi pentru circa 10 minute, după care vom deschide dezbaterile pe toate aceste chestiuni legate de aviație, atât de importante. Încă o dată, domnule Chi, vă mulțumesc pentru prezență și vă dau cuvântul. Domnule președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă președinte, stimați eurodeputați, este o mare onoare și plăcere pentru mine să mă aflu aici, să vorbesc în fața dumneavoastră. Doresc să vă felicit pentru că ați fost aleși și să vă urez un mandat încununat cu succes. Și uh, voi colabora cu plăcere cu dumneavoastră. Având în vedere că um, e un nou mandat, sunteți o comisie nouă, aș dori să profit de ocazie pentru a vă informa foarte rapid în legătură cu cine suntem și ce facem. Și apoi a vă vorbi despre 737 MAX, un subiect interesant pentru noi toți. Așa cum a amintit doamna Deli, EASA a fost creată în 2004, dar în septembrie 2019, spune președintele, a intrat în vigoare un nou, un nou regulament fundamental și doresc să mulțumesc Parlamentului pentru sprijin, mai ales domnului Marinescu, dar și doamnei Deli, pentru faptul că s-a acordat prin acest regulament un rol mai larg agenției EASA, rol prezentat pe acest slide. Practic, suntem organul de reglementare în domeniul siguranței aviatice, dar practic siguranța aviatică este tot ce nu e uh, aspect economic. Deci ne ocupăm de o gamă largă de activități, cum ar fi siguranța avioanelor, a echipajului, a pasagerilor, a aeroporturilor, uh, măsurile de reglementare a traficului și așa mai departe și um, acest nou regulament fundamental uh, ne oferă un rol pentru reglementarea altor tipul, tipuri de vehicule, cum ar fi dronele. Suntem singura um, uh, agenție pentru siguranța aviatică din Europa și prin acest nou regulament, Parlamentul, Comisia și Consiliul au fost de acord să consolideze rolul EASA și în domeniul mediului. Și vă voi spune cum avem de gând să facem acest lucru. Îmi pare rău că uh, slide-ul e cam încărcat, dar uh, am dorit să includ tot ce aveam de spus într-un singur slide. Practic, EASA certifică toate produsele europene în numele statelor membre ale UE. Deci, avioanele Airbus sunt certificate de noi pregătim și legislația tehnică, care e apoi adoptată de comisie, în legătură cu tot ceea ce e pertinent pentru siguranță și mediu în domeniul aviației și verificăm că aceste reglementări sunt aplicate eficient, în mod armonizat de statele membre ale UE. Pentru că, cum uh, veți înțelege punerea în aplicare a regulilor la nivel tehnic are un impact asupra competitivității industriei. De aceea trebuie să asigurăm un mediu echitabil, un mediu concurențial echitabil între statele membre. În fine, un aspect din ce în ce mai important, având în vedere că aviația este un sector global, și având uh, din ved- în vedere faptul că Airbus uh, își exportă 17% din avioane în afara Europei și uh, avioane Boeing uh, sunt folosite de asemenea în Europa, uh, EASA a obținut și un rol de a promova și de a menține standardele, standardele europene la nivel mondial. Când vine vorba de mediu, noi stabilim standardele de mediu pentru noile avioane care vor fi certificate și ne confruntăm cu o serie de provocări la care voi reveni, dar Așa cum uh, ați, ați auzit probabil, administrația amer americană dorește să, să se certifice noi, noi, nouă avioane supersonice în 2025-2030 și o bătălie între Statele Unite și Europa în legătură cu nivelul de, emisie și de, de emisii și de zgomot pentru noile avioane supersonice. Avem și un rol de facilitare a utilizării um, unor carburanți ecologici în domeniul aviației și pentru adoptarea uh, tehnologiilor uh, uh ecologice, hibride uh, și uh, de alte tipuri și pentru a asigura performanța de mediu ale sistemelor din aviație. Iată care sunt prioritățile noastre strategice pentru următorii 5 ani. Principalul nostru obiectiv este acela de a obține rezultate în aplicarea noi, noului regulament fundamental. Trebuie să facem eforturi, mai ales în domeniul inovării. Avem noi, noi, noi tipuri de vehicule, drone, dar și uh, uh, taxi aerian Uh, avem digitalizarea, uh, combustibilii, noile tehnologii și trebuie să obținem rezultate în toate aceste domenii pentru a ne asigura că aceste inovații sunt sigure. Uh, securitatea cibernetică este de asemenea o preocupare majoră a noastră. Trebuie să asigurăm nivelul cel mai ridicat de siguranță trebuie să ne consolidăm prezența la nivel internațional, să sprijinim politicile externe ale UE și nevoile cetățenilor. Și S-a discutat mult despre noile relații dintre autoritățile naționale, industrie și EASA. Este o preocupare a noastră pentru că am identificat oportunități de a promova actorii europeni și de a ne îmbunătăți relațiile și cooperarea cu autoritățile naționale. În domeniul mediului, dorim să sprijinim tehnologiile ecologice, decarbonizarea și electrificarea transporturilor aeriene. Trebuie să ne ocupăm de impactul uh, asupra vehiculelor, mai ales în uh, mediul urban. Toată lumea vorbește despre drone, dar e de acord toată lumea în legătură cu nivelul acceptabil de zgomot uh, pe care îl vor face dronele când vor zbura deasupra unui oraș, care este nivelul acceptabil de emisii, care e nivelul acceptabil de siguranță pentru taxiul aerian și pentru folosirea dronelor în zonele urbane. ne ocupăm uh, și de o etichetare ecologică. Știți, când cumpărați un frigider, uh, uh, el are un nivel A, A+, A++. Încercăm să creăm o etichetare similară pentru avioane, aeroporturi și pentru cei care oferă servicii în domeniul transportului aerian. Acum voi vorbi puțin despre uh, Boeing-ul 737 MAX. Voi trece foarte rapid peste unele informații care sunt deja cunoscute din presă. Au avut loc două accidente într-o uh, perioadă de mai puțin de șase luni. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva în domeniul nostru până acum. Ambele accidente s-au datorat uh, unor probleme similare de funcționare. Uh, al doilea accident a fost cel al companiei Ethiopian, care a avut loc pe 10 martie 2019 și uh, în urma acestui accident EASA a hotărât să nu mai autorizeze uh, zboruri uh, cu um, aeronavele 737 MAX uh, înspre Europa sau din Europa. Nu voi pierde prea mult timp pentru a vă explica de ce am luat această decizie, dar cred că a fost o decizie bună și majoritatea statelor lumii au luat-o după aceea. Aveți dreptate, doamnă Deli. Am fost aici, în fața acestei comisii, pe 18 martie pentru a vă explica de ce am luat această decizie și pentru a vă explica care sunt cauzele probabile ale accidentelor. Nu voi intra prea mult în detalii tehnice, dar practic un senzor al unghiului de atac care practic e folosit uh, pentru a direcționa avionul în sus sau în jos și unul dintre sensori a funcționat prost pe 737 MAX și faptul că a funcționat prost senzorul a uh, făcut în așa fel încât sistemul să direcționeze avionul în jos și de aceea s-a prăbușit. În urma deciziei noastre de a nu mai autoriza zborurile cu 737 MAX, Am spus partenerilor americani că, după părerea noastră, avionul Boeing Max poate să zboare din nou dacă se respectă următoarele patru condiții. Întâi, că toate uh, modificările propuse de Boeing la acest sistem sunt aprobate de EASA. Avem uh, un acord bilateral uh, privind uh, siguranța aviatică între Uniunea Europeană și Statele Unite și pe baza acestui acord bilateral putem discuta și s-a făcut acest lucru cu ocazia primei certificări a avionului 737 MAX, putem discuta uh, care sunt competențele delegate uh, autorității americane și cele pentru care facem propria noastră certificare. Deci, în acest caz, după rezolvarea acestor probleme de către Boeing, EASA însăși trebuie să aprobe um, aceste modificări. A doua condiție, care n-a fost foarte agreată de colegii americani, a fost aceea de a avea o evaluare mai extinsă a designului sistemelor critice din punctul de vedere al siguranței pe Boeing Max. Pentru că acestea sunt domeniile în care nu am certificat noi înșine siguranța pentru că am delegat aceste sarcini uh, organului, organismului american. A treia condiție a fost aceea de a înțelege complet, 100%, ce s-a întâmplat în cazul celor două accidente, atât la nivel tehnic, ci și la nivel operațional. Și, în fine, să ne asigurăm că pentru toate schimbările care vor fi făcute la avioane, vor fi formate echipajele de vol, de dezbor, mă scuzați. Uh, deci acestea au fost cele patru condiții pe care le-am pus americanilor pe 1 aprilie. Vă voi explica acum cum funcționează evaluarea noastră independentă. Practic, am spus că în cazul avionului 737 MAX era evident că anumite lucruri nu funcționa la sisteme critice din punct de vedere al siguranței. Ce ne dovedește că nu vor fi uh, sisteme care nu vor funcționa și în alte domenii. Am hotărât, practic, că vom recertifica toate elementele critice din punctul de vedere al siguranței pe care nu le-am uh, examinat în trecut. Și aveți aici lista tuturor activităților uh, inițiate în acest sens. E vorba de comportamentul sistemelor de control al zborurilor. Am făcut multe eforturi pentru a face acest lucru avem o echipă de aproximativ 20 de persoane care se ocupă de acest subiect, uh, ingineri, experți, piloți uh, um, și persoane care uh, testează aparatele um, avem multe contacte cu Boeing-ul, care își are sediul la Seattle. Decalajul orar este de 9 ore, dar totuși în reușim uh, să uh, comunicăm la nivel digital extrem de activ cu Boeing-ul și cu um, autoritatea americană. În orice activitate de testare, uh, cel mai importante sunt testele de zbor, atunci când piloții noștri testează cum se comportă avionul și dacă se comportă sau nu așa cum a fost prevăzut să se comporte. Și pentru a ne pregăti pentru aceste teste de zbor, avem sesiuni pe simulatoare cu piloții și inginerii, inginerii noștri de testare. Am uh, avut uh, aceste sesiuni de, pe simulator în iunie și iulie și testele de zbor uh, Uh, vor fi făcute în uh, viitorul apropiat. Care au fost concluziile noastre? Am găsit probleme tehnice semnificative, sunt elemente foarte tehnice, deci nu voi intra aici în detalii, dar practic am identificat chestiuni critice care trebuie neapărat corectate înainte de revenirea acestui model de avion Uh, în funcționare, mai ales în sistemele uh, computerizate de control al zborurilor, alarmele și uh, interacționarea cu echipajele de zbor. Am comunicat concluziile noastre firmei Boeing și autorității americane în iulie și Boeing a propus o serie de soluții care sunt uh, rezumate aici, sunt lucruri tehnice, pot intra în mai multe detalii dacă e nevoie, dar practic doresc să vă arăt că doresc să vă arăt că facem multe Evaluăm sistematic toate aspectele pertinente pentru siguranța zborurilor și în legătură cu unele aspecte ne-au convenit soluțiile propuse de Boeing, în legătură cu altele trebuie să mai purtăm discuții și altele încă în legătură cu care trebuie să mai facă multe. Ce urmează? Vom continua să cooperăm cu Boeing și vom evalua complet toate propunerile uh, companiei, inclusiv evaluarea factorului uman, deci practic, în ce măsură, la nivel cognitiv, e acceptabil ca pilotul sau echipajul de zbor să se ocupe de uh, o anumită problemă. Vom face teste în zbor atunci când toate uh, aceste modificări vor fi realizate cu succes și în urma testelor vom putea defini care sunt nevoile de formare ale piloților, ale echipajelor. Vom vedea dacă e nevoie de formare pe simulator, formare uh, în, uh, sub formă de cursuri și așa mai departe. Așa cum uh, vă amintiți, poate, unele state europene au adoptat legislație națională individuală pentru a interzice intrarea aparatului Boeing 737 MAX în spațiul lor aerian în mod necoordonat atunci când se va hotărâ ca acest model de avion să fie din nou funcțional, trebuie să ne coordonăm. Nu are niciun rost ca un stat european să spună da și altul nu. Trebuie să coordonăm eforturile statelor membre și pentru uh, supravegherea uh, formării echipajelor de zbor. Vă mulțumesc pentru atenție. Îmi cer scuze că am trecut foarte repede prin toate aceste aspecte. Subiectul este foarte complex, dar sper că ați reușit să mă urmăriți. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnule Patrick Key, pentru această prezentare de ordin general cu o concentrare pe câteva elemente. Începem acum dezbaterea. Domnule Marinescu, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. În ce privește Boeing, am câteva observații, poate o, o întrebare de făcut. Un an înseamnă foarte mult de când uh, au avut loc incidentele aviatice și nu s-a întâmplat nimic. E o perioadă foarte îndelungată. Ce va face Boeing? Ce se întâmplă? Pentru că, din punctul meu de vedere, perioada care s-a scurs este foarte lungă. În al doilea rând, o întrebare foarte directă. Acest accident s-a bazat pe senzori care au dat informații eronate, dar nu numai. Întregul sistem de backup uh, nu a fost funcțional. Asta nu creează o problemă de credibilitate, inclusiv pentru autoritate, pentru că există niște acorduri bilaterale uh, în ce privește autoritatea uh, competentă în acest domeniu. Și, uh, sigur, nu puteți dumneavoastră să rezolvați lucrurile, dar poate că în cadrul acordurilor bilaterale puteți găsi ceva pentru a verifica dacă sistemul de autorizare din Statele Unite este într-adevăr uh, funcționează perfect. Pentru că s-ar putea ca pe viitor să aibă loc incidente asemănătoare. Un uh, simplu senzor nu poate să creeze uh, o problemă atât de mare. Ceva uh, totuși a fost uh, defect. Iar în ce privește regulamentul EASA, dispuneți de 5 ani pentru a updata toate reglementările, inclusiv în ce privește o nouă abordare, în ce privește analiza de risc. Deci, Aici au existat unele diferențe între avioanele ușoare, cele uh, mari și trebuie dispuneți de oamenii uh, necesar de personalul și de banii necesari pentru a desfășura această activitate laborioasă. Mulțumesc, domnule Marinescu. Domnule Ertug, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, doresc să mulțumesc domnului Chi, bun venit. Domnule Chi, am o întrebare în legătură cu uh, Boeing 737 MAX. Mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat, dar uh, și în prezentarea făcută astăzi și în scrisorile pe care mi le-ați trimis cu câteva uh, săptămâni în urmă. Mă interesează să aflu ce s-a întâmplat până acum, inclusiv în cooperarea dumneavoastră cu FAA și în ce privește recertificările, la ce vă așteptați între timp până la acel moment? Există noutăți. Am citit în diverse publicații în care se spune că este uh, improbabil ca um, aceste aeronave Boeing 737 MAX să își reia zborurile pe viitor. Pentru că oamenii probabil nu vor mai avea încredere să se urce într-un asemenea avion. Deci, uh, inclusiv eu aș ezita să mai zbor vreodată cu un 737 MAX. Deci, ă, în ce privește recertificările, chestiunile trebuie să fie privite foarte serios. Ați vorbit de asemenea despre pregătirea ă, personalului piloților. Trebuie să fie o ă, parte integrantă pentru momentul recertificării. Iar cerințele de training este posibil să existe aceleași cerințe la nivelul Uniunii Europene și a Statelor Unite? Mulțumesc foarte mult, domnule Ertug. Domnul Boza, aveți cuvântul. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să-i mulțumesc domnului Chi pentru prezența sa și pentru explicațiile sale detaliate, mai ales în legătură cu uh, Uh, cazul uh, aeronavei 737 uh, MAX de interes deosebit pentru noi. Aș dori să profit de ocazia de prezența dumneavoastră pentru a vă întreba ce se va întâmpla după Brexit. Cred că e important ca Uniunea Europeană să coopereze, să se coordoneze cu Regatul Unit pentru a evita consecințele negative ale posibilii ieșiri a Regatului Unit din UE în general, în, înce- în întreagul domeniu al aviației. Cred că trebuie să includem aceste uh, măsuri în planul nostru de adaptare la Brexit și să cerem o reciprocitate în măsuri din partea Regatului Unit. Am trei întrebări specifice la care aș dori să-mi răspundeți. Întâi, aș dori să știu care sunt relațiile agenției cu Agenția Federală uh, din America de Nord și dacă aveți planuri pentru recunoașterea reciprocă a standardelor de securitate. Analiza dumneavoastră în modul în care ați intervenit după accidentul uh, aeronavei 737 MAX a fost foarte interesantă și ne-ați identificat toți factorii și modul în care cu echipa dumneavoastră de experți ați identificat problemele și ați propus apoi inclusiv o formare specifică a echipajelor pentru a evita problemele în viitor. Aș dori să ne spuneți deci ce tip, cum merg relațiile cu agenția americană. Și apoi aș dori să știu cum acționați pentru a favoriza competitivitatea industriei europene pe o piață din ce în ce mai competitivă cu concurenți americani, dar și chinezi? Și în al treilea rând, ce face agenția pentru a promova reducerea emisiilor fără ca sectorul să-și piardă competitivitatea? Și nu doresc să îmi închei intervenția fără a vă mulțumi din nou pentru explicațiile pe care ni le-ați dat în legătură cu activitatea agenției în general și, în mod specific, cu, în legătură cu ceea ce ați făcut în legătură cu avionul 737. Grație acestor explicații am lăsat deoparte unele dintre întrebările mele pentru că prezentarea dumneavoastră a fost foarte uh, detaliată și utilă. Mulțumesc! Cu... Mulțumesc foarte mult, domnule Cof, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Am o întrebare în legătură cu uh, rolul autorității federale din domeniul aviației. Este limpede că aceste tragedii în uh, care au fost implicate aeronavele 737 MAX au adus daune serioase aviației civile. Este un exemplu incredibil de uh, control asupra unei agenții uh, de aviație de către stat. Deci, dacă privim uh, lucrurile în ochi în ce privește această autoritate, aeronautică și responsabilitățile pentru uh, traficul de uh, persoane. Mie mi se pare că agenția uh, americană în domeniul aviației a avut imens de suferit. Care este părerea dumna, dumneavoastră despre activitatea pe care o desfășoară FAA și cum puteți colabora pe viitor cu această autoritate? Cea de-a doua întrebare, în legătură cu zgomotul produs de către avioane și zgomotul uh, din uh, preajma aeroporturilor, mie mi se pare că există o uh, amplificare. Ce putere aveți dumneavoastră pentru a controla nivelul zgomotului produs de aviație pentru că în clipa de față conștientizăm uh, problemele pe care acest zgomot excesiv le creează sănătății umane. Și nu știu dacă dumneavoastră dispuneți de puterile necesare pentru a controla uh, și pentru a reduce zgomotul uh, pe aeroporturi, mai ales din perspectiva presiunii asupra dumneavoastră din partea autorităților din Statele Unite. Mulțumesc, domnule Cof, doamna Le Chante. Mulțumesc, doamna președintă, domnule director. Problematica uh, siguranței aeronautice este uh, strict legată de condițiile de muncă și dimensiunea socială a lucrătorilor din domeniul aeronautic. Noi trebuie să avem o strategie pentru Europa, inclusiv cu uh, accent pe această componentă socială pentru că în clipa de față există o presiune care este inadmisibilă din punctul nostru de vedere. Problemele legate de locurile de muncă sunt mari. Detașarea lucrătorilor, muncă temporară, contractele pe termen scurt, angajări indirecte și după aceea membrii ai echipajului care provin din uh, state terțe. Deci uh, trebuie să ne gândim la regimul social al lucrătorilor din acest punct de vedere și Comisia, în strânsă colaborare cu EASA, trebuie să garanteze că sistemul de gestionare a siguranței companiilor aeriene ține seamă și de toate aspectele legate de uh, regimul de lucru uh, al personalului din acest domeniu pentru că uh, trebuie să avem în vedere dimensiunea socială, inclusiv în evaluarea siguranței pe care o garantează companiile aeriene. Mulțumesc Doamna uh, Taylor, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru această uh, expunere a EASA, inclusiv în contextul incidentelor uh, Boeingului 737, dar trebuie să ne gândim și că există probleme dumneavoastră în 2016 ați identificat uh, anumit, un anumit context, dar trebuie să existe și uh, posibilitate ca personalul să fie calificat corespunzător pentru a utiliza aceste aeronave și se pare că în 2016 până la incidente acest lucru nu s-a întâmplat. Cum puteți schimba lucrurile? Pentru că observațiile făcute de colegii mei în legătură cu FAA uh, și posibil impact impact uh, asupra industriei uh, aeronautice uh, trebuie avute în vedere. Să ne gândim că ar putea să apară și alte probleme în ce privește siguranța de zbor și a presiunilor pe care industria din domeniu o poate exercita. Deci, uh, trebuie să uh, ne gândim și uh, la lucrurile care se desfășoară în clipa de față la Airbus aveți informații uh, legate de aceste evoluții, pentru că sistemul dumneavoastră a identificat existența anumitor probleme în legătură cu 737, dar nu ați avut posibilitatea de a reacționa corespunzător, ceea ce până la urmă a dus la incidente. În martie uh, ați uh, avut un studiu în legătură cu limitarea în Uniunea Europeană a orelor de zbor și inclusiv a problematicii zborurilor de noapte și a solicitării asupra organismului uman. Este o problemă pentru siguranța pasagerilor. Ce s-a întreprins la nivelul EASA concret, având în vedere informațiile alarmante care au existat în aceste studii? Deci, în ce privește limitarea orelor de zbor pentru piloți și a zborului de noapte, ce uh, s-a schimbat? Mulțumesc foarte mult. Domnul uh, Scott are cuvântul. Mulțumesc. Am avut multe întrebări, dar s-a uh, și formulat unele întrebări de către colegii mei, deci aș vrea să uh, aștept răspunsurile pentru că sunt foarte preocupat în legătură cu uh, traiectoriile de zbor, de pildă uh, cu lipsa de calificare corespunzătoare a piloților, Uh, sunt multe chestiuni care ne preocupă uh, atât în ce privește uh, aeronavele, cât și factorul uman. Așteptăm răspunsuri. Iar acum, întrebarea mea specifică. Colegii mei s-au interesat de fenomenul Brexitului. Dacă vom avea un Brexit fără acord, ce se va întâmpla după 31 octombrie, uh, care va fi relația EASA cu Regatul Unit și care va fi impactul asupra zborurilor internaționale spre Regatul Unit și dinspre Regatul Unit. Mulțumesc foarte mult! Domnule Tien, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, stimate colegi, stimați colegi. Domnule Chi, am uh, câteva întrebări legate de Boeing. Există o foaie de parcurs? Pentru că, sigur, uh, siguranța zborului trebuie să se afle în centrul atenției. Deci nu vă întreb când vor fi rezolvate problemele, când va răspunde Boeing la toate întrebările dumneavoastră, pentru că asta nu depinde de dumneavoastră, de fapt. Dar aș vrea ca dumneavoastră să uh, ne apreciați. Din momentul în care se va produce recertificarea, cât va dura până când cele 450 de aeronave care se află acum la sol vor putea să își reia zborurile până când se va uh, schimba uh, parțial aparatura de la bord și până când personalul va fi uh, recalificat? Este o chestiune de ordin general. Noi toți Uh, ne dorim și ca uh, traficul aerian să devină mai verde și pentru că există probleme cu bateriile uh, din punct de vedere al greutății, dar și al siguranței, în ce măsură credeți că vor putea să fie folosiți carburanții bio în transportul aeronautic? ca să nu avem doar uh, alternative hibride și electrice, ci și eventual combustibil uh, regenerabil. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Etienne. Doamna Villaron, Villaron, nu v-am văzut, iertați-mă. Presidente, grazie. Bună ziua, doamnă președintă, vă mulțumesc. Două întrebări. Prima esul... Prima se referă la siguranța cibernetică și în uh, sectorul aeronautic uh, provocările legate de acestea sunt din ce în ce mai mari și se pune problema standardelor la nivel european și național. Eforturile autorităților naționale și ale celor europene și cooperarea lor directe sunt esențiale pentru a garanta securitatea și eficiența. Și având în vedere intrarea în vigoare a noului regulament, este interesant să înțelegem în ce măsură agenția EASA și ENISA vor coopera între ele Uh, și pe baza uh, cărei împărțiri financiare a costurilor pentru a garanta uniformizarea, uniformitatea sarcinilor și buna lor repartizare și pe termen mediu care sunt capacitățile reale de a asigura uh, siguranța sistemului european de alertă civilă. Și având în vedere uh, noile competențe ale EASA în, pentru drone uh, din uh, noile acte de punere în aplicare cu anumite specificități au fost definite, dar rămân încă întrebări în legătură cu gestionarea spațiului aerian pentru drone. și chiar operatorii din sectorul digital ar putea gestiona acest spațiu, dar e nevoie de o componentă fundamentală și anume siguranța ne întrebăm dacă asigurarea acestei sarcini de către operatorii de pe piață este suficientă și dacă nu, e oare oportun să se, implică, să se implice subiecti care se ocupă deja astăzi de siguranța spațiilor aeriene, dronele, în spațiul aerian al aeroporturilor, care a dus <laughs> la o in, mm, întrerupere completă a zborurilor. Aș dori să știu dacă EAS a luat măsuri specifice pentru a preveni astfel de situații în viitor, inclusiv cu participarea autorităților locale. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur! Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Ghize, că aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. mulțumesc domnule Ghi pentru participarea dumneavoastră la această ședință. Mulți colegi au adresat întrebări legate de Boeing 737, dar în ce privește viitoarele sarcini ale EASA, dumneavoastră doriți să construiți construiți uh, relații noi în legătură cu autoritățile naționale și cu industria aeronautică. Uh, la ce să ne așteptăm din acest punct de vedere? Există consultări? Mi-aș dori să ne uh, spuneți concret ce reformă doriți să operați în aceste relații. Mulțumesc. Domnul Covaric, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să reiterez uh, una dintre chestiunile adresate de unul dintre antevorbitori. Este vorba despre elementele pomenite în prezentare de către dumneavoastră în privința regulamentului de bază privind dronele. Ați putea să ne dați mai multe relații în privința așteptărilor pe care le aveți uh, în această privință Uh, din uh, partea acestei legislații, pentru că au mai apărut și în trecut cazuri de perturbare a traficului aerian uh, la aeroporturi precum Gatwick sau Frankfurt sau chiar Heathrow din cauza unor drone. Cerințele de înregistrare, spre exemplu, vor fi ele de ajuns pentru a preîntâmpina astfel de incidente pe viitor? Nu e vorba doar despre o chestiune europeană. EASA colaborează cu alte autorități, precum cele americane sau canadiene, în privința dronelor și care sunt rezultatele acestor operațiuni. Și o întrebare de follow-up mai specifică. E vorba despre un incident, e vorba despre Uh, zborul QS 1125 Smart Wings Airlines, uh, o companie aviatică cehă. Boeing 737 era aeronava. S-ar părea că timp de două ore aeronava a zburat cu un singur motor. Declarația EASA, dată la câteva zile după incident, uh, spunea că, citez, nu există cerințe absolute ca în anumite circunstanțe, precum cele pe, prin care a trecut Smartwings Flight uh, QS1125, aeronava să se îndrepte către cel mai apropiat aerodrom. Deci EASA, practic, uh, a venit în întâmpinarea um, abordării companiei uh, aeriene care a hotărât ca aeronava să zboare timp de două ore cu un singur motor. La ora actuală este o anchetă în curs uh, la nivelul autorităților cehe în această privință și Eurocontrol și-a făcut uh, cunoscute preocupările în privința acestui caz, pentru că echipajul, pare să nu a informat uh, operatorii IDC pe uh, parcurs în privința problemei întâmpinate. Deci vreau să știu, EASA are de gând să ancheteze acest incident pe care unii dintre experți îl consideră drept unul foarte grav. Și, în general vorbind, considerați că cerințele europene în ceea ce privește astfel de situații sunt suficient de stricte uh, vis-a-vis -vis de regulile FAA din Statele Unite, care sunt foarte stricte în această privință și care ar cere echipajului să facă o aterizare de urgență? Mulțumesc, o să accelerăm puțin ritmul pentru că mai sunt multe, foarte multe înscrieri de la cuvânt. Doamna Ana Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule Chi. Noi, verzii, suntem foarte interesați în uh, componenta ecologică și a transformării ecologice, inclusiv în sectorul aviației. Ne, bucurăm fapt, ne bucură faptul că înțelegeți cât de importantă este lupta împotriva schimbărilor climatice așa cum reșea din, pre, din prezentarea dumneavoastră. Evident, siguranța aviatică este mandatul EASA. Care este instrumentul de care dispuneți sau de care ați avea nevoie pentru a consolida reducerile de emisie de, emisii de carbon și alte gaze cu efect de seră? Apoi, aveți de gând să adaptați uh, taxele aeroportoare uh, tocmai pentru a contracara emisiile. La aeroportul Stuttgart, spre exemplu, se întâmplă acest lucru. La nivel internațional, cum ne putem folosi de expertiza dumneavoastră și de rețeaua agenției dumneavoastră pentru a consolida nevoia de instrumente mai, uh, mai serioase, cum ar fi pentru noi uh, cisterne de kerosen, care să reprezinte măsuri mai ecologice. Mulțumesc, domnul Schulz. Mulțumesc, doamnă președinte. Am două, trei întrebări concrete în legătură cu incidentele în care a fost implicat 737 MAX. Ele sunt cunoscute, dar există și relatări în mass media din partea unor piloți care au semnalat probleme încă înainte de aceste incidente. Ehm, există dovezi în acest sens că piloții au întâmpinat probleme cu senzorii ehm, și se pare că și în ehm, momentul startului există doar câteva secunde care dispun piloții pentru a anihila eventual acel sistem care dădea informații eronate. Deci uh, s-a dovedit că unii piloți care poate au fost mai experimentați sau mai informați au reușit să salveze situația, alții nu. Um, dar uh, până la urmă uh, doar prin reacția rapidă a echipajului au putut fi salvate situații tragice. Cunoașteți acele cazuri? Domnul Riche. Patrick. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, domnule Patrick Key. Mulțumim pentru vizita pe care ne-o faceți. Am două întrebări pe, în privința lui Boeing Max. A reieșit în mod foarte clar și necontestat de nimeni că Agenția Federală Americană, FAA, a, acordat fabricantului certificarea anumitor uh, elemente, precum uh, certificarea pentru acel senzor care se face vinovat de accident. Asta este clar. Agenția Europeană face cumva autocertificare pentru eh, fabricanți și apoi această autocertificare eh, ar putea oare cumva să schimbe eh, raportul pe care îl are EASA cu FAA? Ar putea oare să pună sub semnul întrebării certificările americane și să se intre într-un nou proces european de certificare? Și apoi vreau să știu dacă sunt reacții la nivel mondial în ceea ce privește această autocertificare a Boeing. Pentru că și celelalte agenții de certificare, cum ar fi cea chineză, au fost tulburate de această informație. Apoi, Agenția Europeană a fost consolidată de 2-3 ani în ceea ce privește ciber, uh, securitatea cibernetică în principiu, dar nu cumva a fost delegată către alte agenții sau organisme această securitate cibernetică? Mulțumesc, domnule Riche. Doamna Garcia. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Chi, pentru explicațiile dumneavoastră. Ați uh, subliniat rolul fundamental al EASA în asigurarea siguranței aeriene, mai ales prin aspecte tehnice, dar, așa cum a menționat și o altă colegă, nu ne-ați vorbit despre aspectele sociale, care și ele pot genera riscuri, aspecte legate de contractele precale ale Uh, echipajelor, mai ales ale piloților, cu contracte zero ore și uh, uh, falși angajați independenți care pot pune în pericol pe toată lumea în condiții de oboseală, insuficientă odihnă sau cazuri de boală. Ehm, Puteți, ce faceți pentru ca aceste locuri de muncă precare să nu aibă consecințe asupra securității zborurilor și dacă ați luat măsuri pentru a preveni astfel de situații? Mulțumesc! Merci beaucoup. Monsieur Ferreira. Domnul Fielner, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, dom doamnă președinte. Mulțumesc și eu, domnului director Aleasa, pentru prezență. Am două întrebări. Prima are de-a face cu uh, impactul de mediu al zborurilor. Nu vorbesc uh, doar despre uh, avioanele noi, ci și despre transportul convențional. Vreau să știu dacă există vreun... E, e vorba și de impact de mediu, dar și de impact în ceea ce privește poluarea fonică, care sunt doar în creștere, din păcate. a fost uh, publicat un studiu astăzi de către Universitatea de la Lisabona care vizează impactul uh, microparticulelor asupra sănătății umane. E vorba de microparticule 5 și 10, de 5 și de 10 care sunt foarte, foarte mici și care pot provoca probleme cardiace, probleme neurologice, și aceste microparticole nu fac obiectul vreunei uh, valori limită. Însă, din păcate, acestea sunt extrem de prezente pe aeroporturi și în vecinătatea acestora. Vreau să știu dacă ați luat acest uh, element în, uh, în calcul. E vorba de efecte negative la adresa sănătății din ce în ce mai grave de care legislația va trebui să se ocupe. Cea de-a doua întrebare are de-a face cu Airbus. Airbus. Noul uh, avion de la Airbus s-ar părea că Uh, prezintă condiții foarte proaste pentru aerul din uh, cabină. Uh, mai, mulți, mai multe persoane au raportat grețuri și amețel, ba chiar leș, stăr, leșinuri în timpul zborurilor. EASA a fost înștiințată în privința acestei probleme, dar producătorul spune că e o problemă cu generatorul Uh, uh, intern care duce la un miros neplăcut și un aer neplăcut în cabină. Vreau să știu câteva informații și din partea dumneavoastră. Ați luat legătura cu producătorul? Mulțumesc, doamn Bilbao. Bună días. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua. Și doresc să mulțumesc și domnului Chi pentru explicațiile sale. Ne bucurăm că din 2019, agenția are un nou uh, rol și uh, mai multe competențe pentru, că, pentru a face față nevoilor. Deja s-au pus multe întrebări, dar eu aș dori să știu cum veți consolida prezenția agenției, prezența agenției dumneavoastră la nivel internațional. Aveți planuri strategice pentru consolidarea uh, acestei poziții. Apoi, când vine vorba de tehnologiile ecologice și despre electrificare în sectorul aviatic, a fost foarte complicat uh, uh, dezvoltarea de autoturisme electrice și industria s-a implicat foarte mult. Considerați că bugetul european sau uh, în bugetul statelor membre se sprijină suficient industria aeronautică pentru a răspunde acestei provocări a electrificării în folosirea unor noi tehnologii uh, durabile. În fine, când vine vorba de nevoia unui nou, nou cadru pentru noi tipuri de vehicule, drone și altele, ați spus că încă nu există un acord, nici măcar în legătură cu nivelul de zgomot. Nu credeți că suntem în întârziere, având în vedere că deja sunt țări care nu fac parte din UE, în care există taxi aerian, drone foarte sofisticate pentru a aborda multe pentru, pentru a face multe, multe lucruri. Nu credeți că suntem în întârziere față de alte țări? Apoi, la nivel european, avem întreprinderi foarte mari care deja uh, produc drone. Care este părerea dumneavoastră? Ce credeți că ar trebui să facă Comisia pentru Transporturi um, în aceste domenii? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Bilbao. Doamna Natical. Madam Chair, and then... Doamnă președinte, vă mulțumesc, mulțumesc domnule Chi pentru prezență. Am citit un articol într-un uh, ziar olandez în privința comportamentului pasagerilor din uh, aeronave, s-ar părea că de cele mai multe ori uh, echipajul de cabină trebuie să se ocupe de pasagerii care se comportă rău. E vorba câteodată chiar de comportament violent la adresa uh, personalului de cabină. Cum vede asta această problemă? există o adevărată voință pentru a introduce această chestiune pe agenda companiilor aeriene europene? Vă mulțumesc. Domnule Chis, și eu am câteva întrebări. Întâi de toate țin să vă mulțumesc pentru analiza făcută, dar e una, un lucru în privința căruia nu putem să ne culcăm pe ureche pentru că cu toții dansăm ca pe un vulcan. Planeta arde. Uitați ce se întâmplă în Amazonia, iar aviația este singurul sector care reprezintă 3% din emisiile planetare, dar este și singurul sector care nu își uh, reduce emisiile, ba chiar din potrivă. Avioanele nu fac decât să se înmulțească, zborurile nu fac decât să se mulțească. Anul trecut uh, avioanele au ajuns să acopere cerul la 21%. Dragi colegi, n-am avea nevoie de o planetă, ci de trei pentru a acoperi aceste nevoi și această creștere. Cam greu, așadar. Am o întrebare destul de simplă. Eu știu că EASA se gândește, reflectează de mai mulți ani pe această chestiune. Dar când aud că uh, lucrăm pe tema unor carburanți care să fie pozitiv pentru mediu, eu n-am auzit să existe așa ceva. Aviația, aș vrea să știu, are vreun plan B? Uh, pe uleiul de palmier, spre exemplu, ulei pe care, în privința căruia însuși Parlamentul European s-a pronunțat foarte ferm în niciun caz, începând cu 2021. Dar întrebarea rămâne. Uleiul de palmier înseamnă despăduriri. Ori astăzi nu avem posibilitatea să regenerăm pădurile. Vă rog să-mi spuneți ce înseamnă acest carburant pozitiv pentru mediu. Mai sunt apoi și alte domenii în care s-ar putea face lucruri. Nu mi s-a părut că ați vorbit despre optimizarea fluxurilor aeriene. Aș vrea să știu dacă ați abordat această problematică. În privința zgomotului, nu o să mai spun nimic, au spus-o alții. Aș vrea să ne dați câteva amănunte în privința acelei etichete ecologice, a etichetelor și a aeroporturilor și aeronavelor. Cum veți calcula amprenta carbon pentru aceste elemente? Apoi, un alt lucru important, s-a văzut în mai multe cazuri, German Wings, spre exemplu, este foarte clar că piloții adesea au de-a face cu un nivel ridicat de stres. Ați făcut o recomandare foarte importantă. Ați spus să nu lăsăm singuri pe piloți în cabină, să facem în așa fel încât personalul navigant să fie în permanență prezent. Mi se pare o măsură foarte bună și importantă. Aș vrea să știu dacă știți dumneavoastră care este situația cu punerea în aplicare în cabinele de pilotaj al acestor măsuri în privința stresului piloților. Și, în fine, o întrebare care are două laturi. Pe de o parte vizează Brexitul, o chestiune foarte reală, pentru că EASA va avea un rol clar de jucat pentru a duce în sfârșit, la bun sfârșit cerul unic european. Avem Brexitul, dar piața internă cu cerul unic european va fi una foarte importantă. Ce se întâmplă în varianta Brexit? Cum facem să anticipăm problemele? Cum facem ca acele companii cu capital britanic ce se va întâmpla cu acestea? Cum anticipați dumneavoastră ce se va întâmpla? În Spania, spre exemplu. Și apoi, nu prea s-a vorbit despre digitalizare. E vorba de un obiectiv enorm, incredibil. În privința digitalizării, eu am o mare problemă. Se vorbește despre drone. Și au început să apară problemele. Spre exemplu, în privința permiselor pentru drone, s-a vorbit despre taxi aeriene. Aici e vorba de date. Ori chestiunea, problema datelor în mâine, ca și mâine, va deveni un subiect uriaș în această privință. Și apoi, ca și domnul Riche, și pe mine mă interesează ce se întâmplă cu omologarea acestor aparate. Cum facem pentru a ne asigura că nu mai apar astfel de probleme cu aceste aparate pe viitor? Oare nu ar trebui să vă fie consolidate prerogativele dumneavoastră la EASA? Mă întreb. Pentru că dacă așa stau lucrurile, trebuie să ne spuneți, domnule Patrick Key, pentru că poate vă putem ajuta. E o prioritate pentru noua legislatură. Euh, merci beaucoup. Vă mulțumesc. Voi încerca să răspund la întrebări pe teme, dacă îmi permiteți să grupez întrebările. Mai întâi, în legătură cu Brexitul. EASA nu are mandat sau niciun instrument sau nicio prerogativă pentru uh, în domeniul uh, um, drepturilor de trafic sau uh, al uh, um, proprietății companiilor aeriene, dar trebuie să ne asigurăm că există standarde de siguranță similare pentru toate avioanele care zboară spre sau din Uniunea Europeană și pot să vă spun că pentru tot ceea ce are de a face cu siguranța. Suntem capabili să facem față Brexitului. Mm, soluțiile sunt mai simple sau mai puțin simple, dar uh, de 2 ani uh, cooperăm cu serviciile Comisiei pentru autorizarea funcționării companiilor britanice care oferă servicii în Uniunea Europeană. De exemplu, uh, pentru service, uh, de exemplu, dacă uh, un avion zboară din Franța la Londra, serviciile de la sol pot fi um, oferite de companii britanice. Din 800 de companii britanice care oferă servicii firmelor europene, am certificat, cred, 700. Am cooperat cu industria și uh, în ceea ce privește lanțul de furnizare de Airbus pentru a ne asigura că nu vor fi întreruperi în standard de recunoaștere a certificatelor și așa mai departe. Logistica e altceva. Dar în ceea ce ne privește pe noi, considerăm că am făcut tot ceea ce era de făcut pentru a asigura din perspectiva noastră, perspectiva noastră uh, Um, operațiuni uh, cât mai uh, fluide după Brexit. Sunt unele, vor apărea lucruri pe care nu le-am prevăzut, cu siguranță, dar uh, în principiu suntem bine pregătiți. Pentru a răspunde la o întrebare, dacă are loc un Brexit fără acord, Regatul Unit devine o țară terță pentru noi. Deci, nu va mai fi membră a EASA și toți operatorii care vor dori să funcționeze în Uniunea Europeană trebuie să obțină o autorizație de siguranță de către EASA, o aprobare pentru țări terțe și am început să anticipăm și aceste proceduri. Deci, în cazul unui Brexit fără acord, președintele întrerupe pe vorbitor. Înseamnă acest lucru că, concret că dacă iese fără acord, Regatul Unit va fi obligat să-și creeze o agenție? Da. Și Europa nu va mai putea controla siguranța pasagerilor în Regatul Unit? Trebuie să înțelegem și acest lucru. C'est un, un fait. Domnul Chi, așa este. și agenția britanică a început să recruteze resurse pentru a câștiga competențele tehnice necesare în domeniul siguranței. Și acest lucru face parte din planul lor de adaptare. Sunt țări din afara Uniunii Europene cu care avem parteneriate foarte bune Viitorul va spune cum va arăta parteneriatul nostru cu Regatul Unit și uh, stăpânii noștri politici, inclusiv dumneavoastră, ne veți arăta calea. Deci, cred că pentru Brexit suntem pregătiți suficient de bine. Au fost întrebări în legătură cu Autoritatea Federală Americană și cât de sigură este uh, cât de sigure sunt evaluările lor și măsura în care sunt dependenți de industrie. Nu am făcut un audit al uh, autorității federale americane sau uh, activitatea sa în legătură cu avionul 737 MAX. Dar americanii au creat un grup uh, format din autorități internaționale, 8 cred, fac parte, din care fac parte și chinezii, și canadienii, și noi. Și acest grup are o atitudine foarte critică în legătură cu ceea ce nu a mers bine în cazul avionului 737 MAX. Raportul va fi publicat în următoarele săptămâni. Nu vă voi da, um, nu voi, nu voi uh, uh, ghici eu rezult, uh, concluziile acestui raport, el va fi făcut public de curând, dar autoritățile, inclusiv noi, am avut o evaluare critică a noțiunii de delegare a uh, unor sarcini uh, ale uh, autorității federale americane spre Boeing. Această capacitate de manevră care a fost o cauză majoră, dacă nu cauza cea mai importantă, principala cauza ambelor uh, uh, accidente a fost autocertificată de către Boeing, așa cum ați spus dumneavoastră, domnule Riche. Nu se va întâmpla acest lucru în sistemul nostru, pentru că uh, spre deosebire de autoritatea federală americană, noi avem o modalitate foarte structurată de a delega sarcinile industriei. E imposibil pentru agenție cu 800 de angajați să controleze absolut tot, fiecare uh, linie de cod uh, creată de industrie. Deci trebuie să cădem de acord cu industria în legătură cu metodologiile pe care le folosesc, Uh, și modul în care verific, fac verificările interne, dar și în legătură cu faptul că tot ceea ce e critic, tot ceea ce este inovant, tot ceea ce dorim noi, uh, trebuie să fie verificat de noi și nu delegat. Deci, în evaluarea noastră, în discuțiile noastre cu Airbus, cu Rolls-Royce, când începe un proiect nou, negociem cu ei care sunt domeniile pe care le vom uh, uh, analiza noi în mod prioritar sau nu. Cerem să vedem rezultatele propriilor lor audituri și ne formăm o opinie pe această bază. Deci avem o uh, abordare mult mai structurată, bazată pe reguli în Europa și funcționează destul de bine, trebuie să spun. Deci, pentru a vă răspunde la întrebarea dumneavoastră, domnule Riche, și pentru a răspunde la întrebările unora dintre colegii dumneavoastră, da, a fost o problemă, considerăm noi, în acest proces de delegare a sarcinilor uh, uh, de către uh, Autoritatea Federală Americană în evaluarea siguranței aeronavei Boeing nu voi intra prea mult în detalii. Acest lucru nu se va întâmpla în, cadrul, în cazul sistemelor noastre. Pot să intru și mai mult în detalii, dar nu am timp acum. Ce e important este impactul asupra relației noastre cu Autoritatea Federală Americană în viitor. Trebuie să spun că, pe de o parte, am foarte mult respect pentru colegii de la Uh, din, din Autoritatea Federală Americană. Și pentru a răspunde întrebării dacă lucrează în sarcina cetățenilor sau în sarcina industriei, eu sunt convins că lucrează pentru cetățeni și uh, sunt convins că au etică partenerii noștri americani. N-am niciun dubiu în legătură cu valorile lor. Însă, cred că metodologia lor trebuie să se schimbe. Și poate și metodologia noastră în validarea unui produs certificat de Autoritatea Federală Americană. Și acest lucru poate să fie făcut pe calea dialogului. Nu dorim să intrăm în într-o situație în care să trebuiască să recertificăm avioanele Boeing, pentru că atunci se vor apuca și ei să recertifice uh, avioanele noastre Airbus sau avioanele mici sau motoarele și nu cred că ne putem permite așa ceva. Trebuie să găsim o modalitate de a coopera dar fără să uităm ce s-a întâmplat în cazul aeronavei 737 MAX. Deci nu am un răspuns definitiv, dar cred că putem să vedem uh, împreună cum putem avansa. Um, the social dimension... În ce privește dimensiunea socială? este într-adevăr o reglementare de bază nouă care a fost propusă până la urmă de către Parlament ca EASA să aibă în vedere și dimensiunea socială în domeniul aviației din perspectiva securității zborurilor. Nu analizăm noi nivelul salariilor, nu ne putem implica în așa ceva. Am început să lucrăm în acest sens, implementând o platformă pentru dialogul social cu sindicatele, cu angajatorii, de asemenea, am început să facem o analiză de uh, impact uh, și uh, uh, de metodologie în legătură cu fiecare nou tip de reglementare. Deci avem un studiu de impact uh, economic, unul de impact asupra mediului și acum avem un studiu de impact și din perspectivă socială. Deci ne vom folosi această platformă de dialog social pentru a valida metodologia cu care vom opera în domeniul social. Cred că lucrurile vor uh, evolua în uh, direcția cea bună. Este binevenit acest dialog și uh, este de asemenea ceva nou pentru că ne ocupăm și de handlingul la sol Știm că aici există posibile probleme sociale și împreună cu partenerii sociali avem o analiză inclusiv în ce privește siguranța celor care sunt operatori la sol. În felul acesta tratăm și dimensiunea socială. Iar în ce privește dimensiunea în relație cu mediul înconjurător, aveți dreptate, nu putem înlocui ceva ce poluează prin altceva care este la fel de poluant. Nu credem că electricitatea și utilizarea energiei electrice ar fi singura soluție. Pentru că, așa cum s-a spus, există probleme cu bateriile, inclusiv cu uh, uh, forța pe care bateria o are pentru a uh, oferi putere unui motor de mari dimensiuni. Deci, sigur că Uh, pentru aeronavele um, de mici dimensiuni ar putea fi folosite asemenea baterii, inclusiv de a bateriilor solare, dar nu pentru aeronavele mari uh, și pentru traficul de persoane. Desigur că uh, pot exista diverse experiențe, putem să analizăm inclusiv posibilitatea de utilizare a hidrogenului. Deci, noi la EASA suntem deschiși eh, față de propunerile pe care eh, centrele de cercetare în folosul industriei eh, le pot oferi. Rolul nostru este să stabilim niște standarde pentru protecția mediului înconjurător și să respectăm niște standarde înalte pentru a diminua până la urmă Uh, bioxidul de carbon, uh, particulele fine care pot constitui noxe pentru mediu. Și fiecare nou produs este examinat din acest punct de vedere pentru a vedea dacă standardele impuse de noi sunt respectate sau nu. Este important ca standardele noastre să fie respectate pe plan mondial, pentru că, până la urmă, motoarele circulă vin din uh, Statele Unite în Europa, de la noi în alte uh, regiuni. Deci, este nevoie de mai mult timp uh, pentru ca aceste standarde înalte să fie adoptate de către toți, dar noi credem că în reuniunile internaționale din domeniu avem o voce puternică. Noi nu putem impune taxe, nu putem impune sancțiuni dacă nu sunt respectate standardele dar ne luptăm ca ele să constituie un instrument pentru protecția mediului înconjurător. Au fost puse întrebări legate de zgomot. Sunt de acord cu dumneavoastră că zgomotul devine o problemă din ce în ce mai mare și pentru viitor. Din acest motiv, Uh, avem rezerve față de utilizarea uh, zborurilor supersonice, pentru că fiecare uh, avion supersonic care pleacă, decolează de pe un aeroport din Europa, ar trebui să producă un zgomot mai mic decât o aeronavă Uh, tradițională. Știți că în momentul în care decola Concordul, uh, practic uh, provoca un zgomot similar cu toate celelalte din ziua respectivă. Deci, în Statele Unite există cinci proiecte supersonice deja care au fost aprobate de către Casa Albă. Dar uh, este important uh, să fie respectate niște standarde internaționale valabile pe plan mondial în ce privește zgomotul pe care uh, avioanele supersonice îl produc în momentul decolării. În ce privește uh, acea vinietă eco trebuie să existe pentru o aeronavă, există aici criterii legate de emisiile de uh, zgomot, de dioxid de carbon, trebuie să fie până la urmă niște date publice. Și acest lucru se va întâmpla până la finele acestui an. Lucrurile sunt mai complicate pentru aeronave și aeroporturi unde uh, am început să uh, vedem uh, ce trebuie să inventariem inclusiv traficul aeronavei sau și aspecte legate de reciclare din punct de vedere tehnic am început să lucrăm în legătură cu parametrii care urmează să fie avuți în vedere, dar uh, tot ce întreprindem trebuie să fie perfect transparent uh, și uh, să fie verificabil și de către ONG-uri, de către toți cei interesați în respectarea acelor parametri. Deci da. noi ne-am uh, acordat un an pentru uh, a putea uh, finaliza demersurile în acest sens și pentru momentul în care vă vom putea prezenta și dumneavoastră rezultatul muncii noastre, important pentru cetățeni, pentru pasageri. În ce privește dronele și taxiurile aeriene, am fost întrebați dacă noi ne aflăm rămași în urmă în comparație cu alte uh, Uh, națiuni. Nu, uh, eu cred că suntem foarte avansați, uh, pentru că proiectele cele mai avansate ce privește taxiurile aeriene, sunt în Europa, în Germania, de pildă, Eurocopter și altă companie are proiecte avansate din punct de vedere utilizarea comercială a dronelor, există și uh, uh, uh, o altă regiune care este mai avansată decât noi, pentru că în Australia eh, funcționează deja um, prin Google Wings o distribuție de către drone a unor pachete poștale. Dar este o chestiune strict locală. Deci, uh, nu știu dacă trebuie să avem standarde uh, pe care să le impunem pe plan mondial din acest punct de vedere. Oricum, însă, putem avea un schimb de bune practici. Și uh, colegii mei australieni au obținut deja un feedback din partea cetățenilor din Canberra nu se tem atât de uh, faptul că ceva zboară deasupra capului lor, cât uh, îi deranjează zgomotul. Deci, dacă ne vom dori utilizarea dronelor în zonele urbane, trebuie să găsim soluții legat de nivelul de siguranță pe care ni-l dorim, care ar fi riscurile la care ne dispunem, pentru că nu ne dorim ca orice cetățean care se află pe stradă să uh, se supună unui risc pentru că deasupra capului lor zboară dronele. Și în al doilea rând, care ar fi nivelul unui zgomot acceptabil în orașe și în legătură cu această problemă, doamnă Deli, cred că vom, uh, va trebui să uh, avem răspunsuri cât de curând, pentru că uh, până la urmă și industria producătoare de drone așteaptă răspunsuri. Dacă ne gândim la nivelul de zgomot pe care dronele pot să uh, îl uh, produc uh, asupra uh, unor orașe, sigur că pot să existe până la urmă diferențe între dronele care zboară deasupra unui râu sau unei zone nelocuite și cele care zboară deasupra orașelor. În ce privește problematica siguranței cibernetice, Ă, noi am sporit ă, resursele și e greu să găsești resurse pe piață, dar am recrutat trei experți care ă, sunt cunoscuți în ce privește siguranța aeronautică, dar avem nevoie de resurse suplimentare pentru că aspectele cibernetice vor deveni esențiale și uh, există uh, încă o uh, slăbiciune, dar care slăbiciune ține practic de întreg lanțul de producție. Ca să ai o siguranță totală cibernetică, este nevoie ca aparatul să aibă o durată de viață de 30 de ani. Trebuie să ne gândim la siguranța software-ului, la mentenanță, să nu apară riscuri din acest punct de vedere. De asemenea, să existe o siguranță în ce privește pregătirea profesională a piloților a tuturor celor care eh, până la urmă fac parte din eh, domeniul aeronautic. Și din acest punct de vedere, cred că vom avea eh, acțiuni care urmează să fie finalizate anul viitor. Iar în legătură cu aspectele cibernetice, trebuie să ne gândim și la digitalizare, la datele pe care le folosim. În domeniul nostru suntem destul de avansați pentru că lucrăm cu uh, criterii tehnice, dar începem și să implementăm proiecte legate de big data uh, și uh, în legătură cu toate zborurile europene să uh, asamblăm din acest punct de vedere datele, să le uh, culegem, să le punem uh, la un loc, pentru a ști care date trebuie să fie anonimizate și care trebuie să rămână publice. Nu știu dacă am uitat ceva. lucrăm cu aspectele F-330 Neo Airbus și um, este firesc să facem acest lucru. Am identificat uh, unele aspecte legate de uh, rute și urmărim cu atenție tot progresul în acest domeniu pentru că a existat acel uh, unic incident, dar urmărim evoluția lucrurile. În legătură cu uh, cazul Wings, instruirea piloților și acest lucru este valabil oriunde în lume, nu este o chestiune strict europeană. Echipajul este instruit și obligat să aterizeze pe primul uh, aeroport adecvat. Dar sigur că întrebarea este ce înseamnă aeroport adecvat. Asta depinde de dimensiunea aeronavei, de condițiile meteo, de distanță. Deci uh, obligația este doar ca uh, aeronava să aterizeze cât mai repede cu putință când există o problemă de siguranță iminentă. Dacă uh, ceea ce se întâmplă la bord cu motoarele uh, poate fi controlat, atunci piloții sunt obligați să aterizeze pe primul aeroport adecvat din uh, punctul lor de vedere. Nu știu, uh, sper că nu am uitat să răspund. O foaie de parcurs pentru uh, reintrarea în activitate a aeronavelor 737 MAX uh, dacă uh, certificarea, uh, recertificarea va avea loc în aprilie, este posibil ca abia după o lună ele să poată să se ridice de la sol. Sigur că există și cerințe legate de o reinstruire. Da, și trebuie să existe solicitări diferite din perspectiva EASA sau FAA. Noi sperăm să nu ajungem la o asemenea situație, uh, pentru că uh, Sigur că din perspectivă mondială, uh, poate că pe plan european e nevoie de o perioadă de training mai îndelungată decât în Statele Unite, dar în ce privește faima, reputația autorității aeronautice din Statele Unite, Cred că, într-adevăr, FAA se află într-o situație foarte dificilă în momentul în care vor spune uh, aeronavele se pot ridica de la sol s-ar putea ca anumite autorități naționale să-și dorească o a doua opinie. Până acum uh, nu ne-am aflat într-o asemenea situație. Va fi o mare schimbare uh, din acest punct de vedere în ce privește ierarhia mondială, relațiile uh, internaționale. Sper că am reușit să răspund la majoritatea întrebărilor dumneavoastră. Am făcut tot ce am putut, dar nu ezitați să vă adresați nouă când uh, veți avea probleme. Există observații, întrebări. Da, foarte pe scurt, pentru că mai dispunem de patru minute, vă rog. Bine. Aș uh, vrea un follow-up în legătură cu întrebarea mea legată de Brexit. Dacă noi Uh, ieșim uh, pe 31 uh, octombrie, ce se va întâmpla începând cu 1 noiembrie în privința siguranței pasagerilor, începând cu 1 noiembrie? În ce privește Regatul Unit, sunt preocupat pentru că vom deveni stat terță. Ce înseamnă să fii stat terț? Care vor fi pașii practici? Uh, care uh, vor fi întreprinși, ce garanții vor avea pasagerii în legătură cu securitatea lor, începând cu 1 noiembrie anul curent. Uh, doamna Dali, foarte pe scurt, nu ați răspuns la întrebarea mea în legătură cu propriul dumneavoastră studiu în ce privește limitările timpului de zbor în Uniunea Europeană și de asemenea în ce privește procesul de validare pentru că în cazul relației EASA față de situația 737 au fost probleme legate de validarea dumneavoastră. Până la urmă, sistemul MCAS de la bordul avioanelor 737 au constituit o problemă. Cum putem noi acum să avem încredere că lucrurile s-au schimbat și că în cazul recertificării de către dumneavoastră nu se mai apară un asemenea impas? În legătură cu prima întrebare, eh, aici e vorba de eh, siguranță, nu de securitate. Există state terțe în care nivelul de eh, siguranță este Mm, la fel de înalt ca cel european, să luăm cazul Singapore sau Australia. Deci uh, nivelul de uh, siguranță nu va scădea. Iar în cazul Regatului Unin, în ce privește uh, siguranța, este un nivel foarte ridicat, deci nu nu veți uh, coborâ de la un nivel ridicat la unul uh, inferior uh, începând cu 1 noiembrie. În ce privește uh, termenul mediu și trecerea spre uh, termen lung, în clipa de față, Regatul Unit respectă în totalitate legislația noastră, uh, în viitor, cu siguranță, vor exista diferențe între legislația din Regatul Unit și legislația europeană. Dar uh, noi nu vom mai avea posibilitatea de auditare a um, acestor standarde. Deci, va trebui să găsim o formulă de conlucrare. Iar în ce privește uh, observația domnului Deli în legătură cu timpul de zbor? Am avut uh, discuții cu reprezentanții ai unor sindicate. Lucrurile nu pot fi uh, descrise strict în alb și negru. Uh, există chestiuni în legătură cu care am făcut progrese, oricum, însă trebuie să ținem seama de concluziile acestui studiu, care tocmai a fost finalizat, să vedem cum ne putem pregăti pentru viitor. Pentru că nu putem revizui acum legislația în domeniu în lunile următoare, ar fost foarte dificil să o adoptăm, dar trebuie să definim în colaborare cu partenerii sociali, cu lucrătorii din domeniu, cu patronatul, ce se poate face. Și pot să vă garantez că cerințele de uh, pregătire profesională, în momentul în care uh, reintră în serviciu uh, 737 MAX uh, va fi efectuat cu maximă atenție. Mulțumesc, domnule Patrick Key. O singură observație în legătură cu uh, latura socială. Noi sperăm să primim din partea Comisiei uh, faimosul pachet în ce privește impactul social și asupra mediului Așteptăm răspunsuri și, uh, sigur, este clar că agenția nu poate să stabilească niște standarde sociale. Legiuitorii sunt cei care au această responsabilitate, dar poate că vom reuși uh, să progresăm din acest punct de vedere. Mulțumesc, domnule Patrichi, întotdeauna este uh, pentru noi interesant să vă ascultăm, să primim informații aprofundate și eh, sper să putem lucra la fel de bine cu dumneavoastră și pe viitor, eh, cu EASA. Este clar că eh, aceste probleme, perspectivele de securitate, Brexitul, evoluțiile industriale, asupra cărora astăzi eh, nu am putut insista foarte mult, dar trebuie să urmărim cu atenție și ce se întâmplă în acest domeniu. Eh, vor fi probleme în legătură cu care eh, va fi nevoie să ne reîntâlnim într-un viitor. Mulțumesc foarte mult! Mes chers collègues, stimați colegi, suspendăm ședința. Următoarea întâlnire va avea loc pe 23 septembrie la orele 15 aici la Bruxelles. Vă mulțumesc, suspendăm ședința.